Ma vicepreședinții Comisiei cu ce a spus dumneavoastră și cred că vom reveni, sunt convinsă că vom reveni la această chestiune în plenară. Mulțumesc, doamnă comisar. Sper că vizitatorii noștri au înțeles cu toții că pot să participe la această inițiativă cetățenească, un milion de semnături. Închidem dezbaterea și vreau să fac un anunț. Am primit de la grupul PPE un cerere de a-l numi pe domnul Fabrizio ca membru al Comisiei INTA. Sunt obiecții? Nu. S-a aprobat. Și trecem acum la dezbaterea următoare. Întrebare cu solicitare de răspuns oral. Completarea tabloului de bord al procedurii privind dezechilibrele macroeconomice. Madame Bowles. Doamna Bowles urmează să sosească dintr-un moment într-altul, așa că vă rog să aveți țintică răbdare. Ca să putem începe, nu putem începe pentru doamna, fără doamna Bowles. À votre aise, Madame Bowles, ne tombez pas. Voilà, voilà, je vous donne la parole. Aveți cuvântul, doamna Bowles, ca autoare a acestei întrebări, 5 minute. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Am înțeles că domnul comisar nu e disponibil, e chiar acum în drum spre Washington, se tot întâmplă asta, să nu putem să ne ținem dezbaterile sau să adresăm întrebări directe comisarului, pentru că într-o zi de joi mereu el pleacă pe undeva. Sixpack-ul a introdus procedura de corectare a dezechilibrilor macroeconomice pentru a sprijini pactul de creștere și dezvoltare. Extinde uh, soluționarea problemelor la nivel macroeconomic uh, Mm, înainte nu se făcea asta. Un element foarte nou este tabloul de bord cu indicatori. El este un instrument de diagnosticare pentru comisie. În noiembrie 2012, comisia, la setul inițial, a anunțat un nou indicator pentru sectorul financiar uh, pentru uh, creșterea răspunderii uh, sectorului financiar uh, în acest domeniu. Pentru a evita neînțelegerile, subliniez că un indicator cu privire la sectorul financiar e salutar. De fapt, Parlamentul a cerut asta în decembrie 2011. Totuși, chit că nu vreau să sugerez aici că indicatorul ales e unul greșit, sim, uh, realitatea este că există multe opțiuni uh, pentru ce fel de indicator poți să alegi. Și uh, comisia nu a respectat six-pack-ul, uh, iar trebuie să facă sugestii mai întâi comisiilor specializate ale Parlamentului și Consiliului pentru a ajusta și plafoanele și indicatorii. În acest caz, nu a avut loc nicio consultare, uh, mai mult decât atât, Parlamentul a primit o notă de informare cu privire la introducerea noului indicator doar uh, cu câteva zile înainte de publicarea mecanismului de alertă în noiembrie 2012. Și colac peste pupăză, aflăm că Consiliul a fost consultat la nivel uh, tehnic, chit că doar prin uh, EFC. Deci mi se pare că la serviciile Comisiei nu s-a înțeles că Parlamentul e pe picior de egalitate cu Consiliul aici. Ne imaginăm că nu e atât de greu până la urmă să se facă o consultare cu Parlamentul, chit că e vorba doar de o înaintare formală a proiectului la secretariat. Econ, în trecut, a dat o vadă de mare eficiență și de o atitudine de colaborare și cu Comisia și cu Consiliul. Sunt președinte la Econ și vreau să se clarifice puțin situația am uh, încercat în decembrie și în ianuarie, prin diferite scrisori, să clarific lucrurile, să obțin, de fapt, clarificări, dar fără niciun rezultat. Comisia ar fi putut pur și simplu să recunoască că a greșit și să spună că data viitoare se va comporta mai bine. Nu s-a întâmplat asta. În momentul în care s-a întâmplat asta cu DigiMart, uh, comisarul Barnier a acționat în consecință. Dar, de data aceasta, Comisia a spus că, de fapt, a procedat corect. Prin prisma acestui fapt, nu uh, am uh, găsit nicio altă soluție și am decis că e bine să facem o solicitare cu răspuns uh, oral. De ce Comisia nu s-a consultat cu Parlamentul în momentul în care a adăugat un indicator pentru sectorul financiar Uh, înaintea mecanismului uh, de, uh, raportului pe mecanismul de alertă pentru 2013. Consideră că rezoluția din 15 decembrie 2011 cu privire la tabloul de bord în ceea ce privește uh, dezechilibrele macroeconomice uh, Uh, nu mai e valabilă pentru că acolo s-a spus clar că e nevoie de consultare în considerentul 12 cu privire la tot ceea ce ține de procedura de corectare a dezechilibrelor macroeconomice. Mulțumim, doamna comisar Malmström. Mulțumesc foarte mult, distinși uh, eurodeputați. Uh, îmi pare rău că vicepreședintele Ren nu a reușit să vină astăzi aici. Uh, pentru că participă la uh, întâlnirea cu femei de la Washington. Săptămâna aceasta a fost în Parlament, dar acum este pe drum spre Washington. Înainte de a intra în detalii, aș dori să subliniez uh, un uh, lucru și anume că a existat un schimb de scrisori la începutul acestui an între dumneavoastră și vicepreședinte și am să reiau uh, ce a fost uh, spus în acea scrisoare din 4 februarie. Și cred că și membrii comisiei au văzut acea scrisoare. Uh, Comisia regretă punctul de vedere al Parlamentului conform căruia Comisia nu a reușit să consulte Parlamentul cu privire la uh, finalizarea acestei proceduri a tabloului de bord uh, privind dezechilibrele macroeconomice. Uh, Uh, de fapt, atunci când uh, s-a ales uh, cel de-al 11-lea indicator din tabloul de bord, Comisia a acționat în conformitate cu regulamentul aplicabil deja la sfârșitul anului 2011, împreună cu Consiliul și pentru Parlamentul pentru finalizarea acestui tablou de bord cu cel de-al 11-lea indicator. Potrivit regulamentului, este sarcina Comisiei să ajusteze definiția tabloului de bord din punct de vedere tehnic. Și citez, Comisia Comisia va accesa cu regularitate um, componența tabloului de bord uh, a indicatorilor, uh, pragurile stabilite și uh, să facă ajustările necesare dacă este necesar. Am încheiat citatul. Acest spirit de strânsă colaborare din uh, uh, considerentul 12 uh, este un principiu suprem pentru Comisie. În acest sens, un acord politic cu cei doi colegiuitori a fost realizat în 2011 și a exista, au existat și concluzii ale Consiliului ECOFIN în noiembrie 2011 și aș dori să subliniez acest aspect. Alegerea politică a fost făcută în 2011 împreună cu Parlamentul. În 2012 a existat existat o implementare tehnică a acestei opțiuni uh, uh, politice și s-a adăugat acel indicator la tabloul de bord. Referitor la întrebare, da, Comisia înțelege că consultarea a avut loc în 2011 și că rezoluția Parlamentului de atunci a fost un răspuns politic la această problemă. Aș vrea să subliniez că Comisia a tratat pe picior de egalitate uh, Parlamentul și Consiliul care au fost informate în același timp. În acest sens, Comisia a primit comentariile uh, Comisiei Economice. Și, bineînțeles, uh, există și mandatul de a furniza consiliere Comisiei. În încheiere, aș vrea să le transmit uh, eurodeputaților că există o abordare proporționată. Sigur că statele membre se confruntă cu dezechilibre macroeconomice la diferite niveluri, uh, iar acest tablou de bord uh, este în interesul extins al Uniunii Europene. După cum știți, uh, niciun instrument nu este perfect, niciun indicator luat izolat nu poate să măsoare în totalitate uh, sectorul economic atât de complex și de complex complicat. De aceea, tabloul de bord nu trebuie interpretat mecanic, izolat. Există un al doilea nivel de indicatori și uh, uh, care este la rândul său luat în vedere. Uh, sper că am clarificat astfel situația. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamna Malmström. Acum, în numele grupurilor, dau cuvântul domnului Dorfman timp de 5 minute. Danke, Frau Vorsitzende. Mulțumesc. Doamnă președinte, doamnă comisar, dragi colegi, noi, cei din Parlamentul European și noi, cei din PP, în 2011 am spus da supravegherii macroeconomice. Instrumentul a fost implementat, e un instrument central al uh, politicii economice uh, europene. În 2011 am uh, a avut ocazia să lucrez pe acest dosar și în numele grupului meu și pe atunci se discuta despre rolul pe care îl joacă Parlamentul European în elaborarea tabloului de bord. Îmi pare foarte rău că domnul Ren nu e aici, pentru că pe atunci am primit asigurări ferme din partea domniei sale și doar în baza acestor asigurări, de fapt, Parlamentul European uh, a fost de acord cu regulamentul în formula actuală. Noi am fost pentru o marjă de flexibilitate. A fost, de fapt, un vot de încredere pentru comisie din partea noastră. Dar iată că acum uh, ne confruntăm cu această situație neplăcută. Pe 19, uh, la un moment dat, mă scuzați, uh, a spus Parlamentului că e un nou indicator și asta de azi pe mâine, chit că avuse la dispoziție luni de zile pentru a informa Parlamentul. O eroare crasă. Și aici, prin tot ceea ce voi spune, sunt perfect de acord cu președinta Comisiei Specializate uh, Econ, cu doamna Bowles. Nu e vorba de indicator în sine. Noi nu vrem o dezbatere parlamentară pe indicatorul respectiv sau pe alți indicatori. Și tocmai de aceea noi, cei din PP, nu vom fi de acord cu mare parte din amendamentele care vor fi supuse la vot astăzi. De fapt, despre ce e vorba? Noi uh, ne simțim foarte ofensați. Uh, nu, mă... Și cred că e vorba de acceptanță aici. Practic, acceptanța cetățenilor europeni față de proiectul european va depinde de acceptanța față de politicile economice. Dacă nu reușim să depășim acest obstacol, vom avea mari probleme. Acceptanță fără asigurare democratică nu va exista. De fapt, despre asta e vorba, concret. Eu vin din Italia și acolo tot ce ține de acceptanță, la ora actuală, e foarte, foarte sensibil oamenii au uh, nevoie să simtă, să vadă că sunt asigurați din punct de vedere parlamentar și că aici uh, se întâmplă lucruri cu dezbatere parlamentară. Dumneavoastră însă, ce pretindeți de la noi? Să mergem și să apărăm acest demers în fața cetățenilor, în fața legătorilor? Păi nu putem. Din nou, Comisia creează imaginea unei Europe conduse de suprabirocratizare și e păcat. Mai ales că e o etapă a consolidării acum și e o perioadă foarte grea. Mi se pare că avem nevoie de o nouă premisă. Și premisa nu e oferită de această abordare, această metodă preferată de comisie. Desigur că noi vrem ca supravegherea macroeconomică să fie un succes, dar dumneavoastră, cei de la comisie, nu ați contribuit la succesul procedurii de corectare a dezechilibrelor prin această atitudine. În primul rând, noi vrem ca Parlamentul să fie respectat, să fie luat în considerare. Tratatul de la Lisabona există și Comisia ar fi trebuit să înțeleagă asta până acum. În al doilea rând, Parlamentul European și Consiliul sunt pe picior de egalitate, prin urmare trebuie tratați la fel. N-a fost cazul de data aceasta. În al treilea rând, rolul tabloului de bord al uh, riscului sistemic trebuie respectat. Nu s-a întâmplat. În al patrulea rând, Orice altă ajustare ar fi necesară, și aici fac o paranteză, dumneavoastră ați menționat marja de flexibilitate cu tabloul de bord, doamnă comisar, și indicatorii. E corect, uh, dar orice altă ajustare trebuie comunicată din timp Parlamentului, așa, pentru că, așa cum a spus doamna Bowles, trebuie să existe o dezbatere cum se cade aici în uh, Parlament. și aș vrea să vă rog să faceți în așa fel încât uh, să avem într-adevăr un tablou de bord de succes în ceea ce privește corectarea dezechilibrelor macroeconomice. Mulțumim, doamna Ferreira, două minute. Mulțumesc, doamnă președintă, doamna comisar. Problema pe care o avem aici este o problemă de încredere reciprocă între instituții privind proiectele legislative. Am fost raportoare la acest raport privind dezechilibrele macroeconomice și vă pot garanta că nu sunt probleme tehnice și probleme politice, pentru că opțiunea, alegerea acestor indicatori și alegerea limitelor de alertă asociate acestor indicatori reprezintă o temă foarte detaliată, foarte amănunțită și astfel se definesc politicile sau modificările de politică. Asta înseamnă că alegerea indicatorilor este o decizie foarte importantă pentru a ști până unde putem merge. În funcție de rezultatele cunoștințelor noastre, trebuie să luăm hotărârile cele mai adecvate. Doamna comisar, dumneavoastră v-ați referit la text și înțeleg că la punctul 12 se spune și citez în engleză, spune oratoarea, Comisia ar trebui să facă sugestii de comentarii comisiilor competente ale Parlamentului European și Consiliului privind proiectele pentru a stabili și pentru a adapta indicatorii și pragurile. Asupra acestui text am căzut de acord. Acesta este textul și este baza înțelegerii noastre interinstituționale. De aceea, o informare privind o modificare a indicatorilor este foarte importantă. Doamnă comisar, considerați că se respectă litera și sensul acestui considerent? Asta e întrebarea mea. Ar trebui oare modificată, verificată această formă și ar trebui corectată greșeala de redactare, iar în baza bunei înțelegeri uh, interinstituționale să putem face ceva, a fost doar o eroare de redactare. Și nu mai spun altceva față de cele spuse de doamna Bowles, care a spus tot. Este o chestiune interinstituțională care o să lase cicatrici sau care poate, că, poate fi rezolvată printr-o metodă mai uh, transparentă. De aceea este fundamental ca noi toți să cooperăm pe baza încrederii reciproce și nu de neîncredere. Mulțumesc și acum are cuvântul doamna Silvi Gular. Doamna la Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, doamna Malmström. Eu mă bucur că dumneavoastră sunteți astăzi aici. De ce? Datorită colegialității comisiei Subiectul despre care discutăm astăzi, așa cum spunea Sharon Bowles și Elisa, se referă la uh, natura relațiilor noastre. În această Europa, cu tratatele pe care le avem, în forma în care sunt, acceptăm să facem maximul pentru a coopera sau uh, uh, ne punem bețe în roate unii altora? Eliza a spus uh, că avem totuși o marjă de manevră fără să schimbăm tratatele și fără să căutăm tot felul de trucuri complicate pentru a colabora mai bine. Eu am fost uh, unul dintre raportorii pe Sixpack și vă pot uh, spune că acest, acest subiect a făcut obiectul unor discuții foarte îndelungate. De aceea este important ca această procedură să se deruleze în cele mai bune condiții. Sigur, uh, putem să elaborăm texte în trei și atunci de ce nu putem să ne punem uh, de acord asupra unor indicatori? Un lucru important este să vedem uh, miza. Nu e vorba doar de a avea un, un tablou de bord foarte frumos. Împreună trebuie să hotărâm să avem o abordare care se referea la deficitul uh, datoriei. Cu Sixpack am adăugat un instrument uh, care în cele din urmă ne ajută să facem împreună economii și ne ocupăm acum de niște subiecte care au un impact asupra vieții cetățenilor, precum uh, șomajul sau nivelul de remunerație orară a cetățenilor. Trebuie să ne punem întrebarea dacă acesta este echitabil. Uh, deci noi ar trebui să fim cei care transmitem mesajul. Nu spun că punctul nostru de vedere trebuie să prevaleze, dar trebuie să existe măcar acest spațiu de discuție. O să vă spun eu ce se va întâmpla. Se va termina cu aventura europeană. Mulți, în momentul de față, nu vor să înțeleagă un lucru și anume că creșterea resentimentelor reciproce, creșterea uh, gradului de opoziție la adresa Bruxelului sau la adresa Berlinului, uh, le dă tuturor tuturor populiștilor ocazia la care visau de mult să, uh, își, uh, au, să își exprime punctul de vedere împotriva Europei. Noi uh, avem niște instrumente uh, care ne ajută să mergem mai departe. Ori altfel ne vom arunca singuri uh, cu capul uh, în zid. Este vorba despre probleme de competitivitate, de locuri de muncă, de economie și nu doar de control reciproc. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Gular, domnul Filip Lambert, în numele verzilor. Merci, Annie. Mulțumesc, Ani. Pot să suscriu la toate cele spuse de Silvi. Doamnă comisar, mă, adres dumneavoastră, mă adresez dumneavoastră direct. Am auzit cuvintele dumneavoastră frumoase și tovarășul dumneavoastră, Oli Ren, le spune la fel și nu cred niciun cuvințel n-ați păcălit când s-a adoptat uh, primul tablou de bord. Ar trebui să ne consultați și nu ne-ați consultat. Atunci am spus că a doua ediție la tabloului de bord nu o să pro- procedați la fel. Am renunțat la codecizie atunci și ne-ați uh, înșelat încrederea de două ori. Încrederea pe care am avut noi în Ecofin a fost, este zero pentru că dumneavoastră vă încăpățânați să nu includeți în tabloul de bord para, parametrii foarte importanți, productivitatea muncii, productivitatea energiei, productivitatea resurselor și se uită și productivitatea capitalului și ca din întâmplare inegalitățile uh, sunt chestiuni europene care nu trebuie analizate. Avem 25% de europeni sub pragul sărăciei și preferați să vă întoarceți privirea în altă parte. Nu vă interesează. Aștept să se schimbe părerea copiniei, comisiei și să vă uitați la realitate. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Lambert. Doamna Kay Swinburne are acum cuvântul. Mulțumesc. Sunt de acord cu colegii mei care sunt foarte îngrijorați uh, din cauza modului în care Comisia tratează Parlamentul pe acest dosar cu actele delegate, dar și în ceea ce privește alte dosare cu privire la reformarea uh, derivatelor și la EMIR, de exemplu. Uh, e o problemă din cauza faptului că Parlamentul e trecut cu vederea, nefiind consultat, cum a fost acum, sau uh, prin adoptarea unor decizii cu un termen atât de scurt încât aici nu mai avem timp să le comentăm. De unde să mai fim și ascultați? Și e problematic. Comitologia, actele delegate, măsurile de implementare, Standardele tehnice reglementate sunt noțiuni de care poate cei din circunscripția mea nu au auzit. Dar în momentul în care un federalist european, un mare profesor, spune că uh, se face legislație ca în secolul XIX și că mai puțin de 10 oameni din Parlament și mai puțin de 50 de oameni din afara sistemului de la Bruxelles înțeleg ceea ce se întâmplă, e foarte greu să mai uh, justificăm procesul democratic. Pentru că el e democratic. Uh, e util ca legislația să fie mai flexibilă și să putem să ne adaptăm schimbărilor. În teorie sunt de acord cu acest lucru, într-adevăr, dar dacă acest lucru nu se face într-o manieră profund democratică, respectând spiritul tratatelor, precum și litera legii, atunci mai bine am uh, dat direct dictate. Sunt de acord că avem nevoie de măsuri în plus pentru a avea o, asum, o răspundere asumată în, la, în sectorul financiar, în tabloul de bord. Dar să nu uităm că situația diferă puțin față de ceea ce s-a întâmplat, uh, față de cea de la Comitetul pentru Risc Sistemic. Deci la Comisie e altă situație. Și nu e bine ca Comisia să procedeze de fiecare dată ca și când ar fi mai deșteaptă și ar, fi mai, ar ști mai bine din prima. Uh, și pentru cetățenii noștri, pentru viața zilnică a cetățenilor, nu așa trebuie să procedăm. Trebuie să fim corecți, să avem o procedură corectă, în așa fel încât, într-adevăr, să arătăm că e control uh, democratic într-o procedură aparent opacă. Mulțumim. Domnul Clute nu e, așa că dau cuvântul domnului Zilstra. Ja, dank u wel, eh, voorzitter. Mulțumesc, doamnă președinte. Parlamentul este supărat uh, referitor la această procedură care se referă la tabloul de bord. Tablou de bord uh, folosit uh, de comisie în statele membre pentru evaluarea realizărilor economice și poate pentru instituirea de sancțiuni. Când a fost adoptat six-pack-ul, eu am, noi am refuzat să-l corelăm cu suveranitatea națională. Suveranitatea națională este ceva de care ar trebui să fim mândri, nu doar o rămășiță istorică. Sigur că vedem cu toții că șomajul este foarte mare în toate țările, deficitele sunt prea mari, poate că reglementările sunt prea împovărătoare și se pare că nu mai avem nevoie de acest tablou de bord. Însă acest tablou de bord ne arată că zona euro este instabilă. Germania este prea puternică, dar nu e vina Germaniei că celelalte țări nu sunt în stare să concureze și celelalte țări trebuie să uh, se asigure că economiile lor sunt competitive. Nu contează dacă ai un tablou de bord, pentru că nu te va ajuta, n-ai cum să concurezi în zona euro și atunci trebuie să părăsești această monedă uh, în interesul cetățenilor. Se vor vorbește despre procedurile tabloului de bord uh, și asta arată foarte bine că în Parlament nu vorbim despre bunăstarea cetățenilor, ci despre putere și din, păcare, din păcate acest lucru este valabil și în ceea ce privește Comisia. Acum, dacă procedura este respectată sau nu, nu prea contează. Statele membre trebuie să arate că sunt responsabile de prosperitatea propriilor cetățeni. Mulțumesc uh, foarte mult. Acum uh, Trecem uh, la ceilalți uh, vorbitori. În primul rând, domnul Gualtieri, un minut. Grație. Mulțumesc foarte mult. Faptul că Parlamentul nu a fost consultat uh, privind stabilitatea financiară nu e grav în sine. Nu e grav în sine, dar nu numai asta, ci este un semnal al modului în care, modului eronat în care își vede Comisia rolul în relație cu Parlamentul. Avem funcții noi în ceea ce privește guvernanța economică. Iar Comisia are și ea puteri noi, prerogative noi. Deci, dincolo de această chestiune de metodă, există o chestiune politică mai profundă. Nu suntem mulțumiți de modul în care folosește Comisia procedurile pentru dezechilibrele macroeconomice. Ar trebui ca procedura să indice macro, dezechilibrele macroeconomice, să indice deficitele și surplusurile, costul muncii care crește prea mult față de productivitate, Procedura aceasta este utilizată pentru uh, a fi adăugată pactului de stabilitate și se fundamentează pe uh, ideea că unii sunt virtuoși și alții care trebuie să-și facă treaba la ei în țară. Nu așa trebuie văzută chestiunea. Parlamentul va trebui uh, să facă ceva. Mulțumesc și acum indikatorjev za preglednicu in to se vam da. Doamna Cleva, toată lumea a criticat ceea ce s-a întâmplat. Sunt de acord cu ce au spus antevorbitorii mei. Tabloul de bord pentru corectarea dezechilibrelor macroeconomice trebuie să fie un instrument sau un element care e utilizat de comisie în analiza sa aprofundată și ar trebui să țină cont de rezultatele acestei analize. Din păcate, date fiind ultimele evaluări, mai ales că s-a fost evaluată Slovenia, vedem că între concluziile comisiei și rezultate există o discrepanță. Adesea, alte analize primează în fața analizei, analizei uh, comisiei, analize ale economiștilor germani, uh, de exemplu, aș vrea foarte tare ca mecanismul de supraveghere uh, și de monitorizare a dezechilibrelor macroeconomice să fie uh, democratizat. Mulțumim, doamna Sanchez Presedo. Mulțumesc, doamnă președinte corectarea dezechilibrelor macroeconomice este un element important al guvernanței economice europene. Necesită transparență și un proces public de deliberare democratică care să apere interesele tuturor cetățenilor europeni. De aceea trebuie să, elimin, să participe Parlamentul European. Stabilirea indicatorilor este un instrument politic la cel mai înalt nivel, este o chestiune democratică și nu birocratică, deoarece astfel identificăm dezechilibrele, asigurăm funcționarea mecanismului de alertă și adoptarea unor măsuri corectoare. Comisia trebuie să facă acest lucru în cadrul democrației parlamentare, conform legislației și conform angajamentelor. Am trei mesaje. În primul rând, Faptele consumate și informațiile a posteri- informarea a posterioară a Parlamentului nu este inacceptabilă. La fel și lipsa de tratament egal între colegiuitori și în al treilea rând nu se poate amâna tratamentul simetric între țările deficitare pentru că nu putem să menținem aceste dezechilibre. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Avem doi colegi care au cerut cuvântul la intervențiile

Domnul Melzer, următorul vorbitor. Äh, macroeconomice ungleichgewichte mögen bei der Mulțumesc. Dezechilibrele macroeconomice au jucat un rol în criza economică și financiară și am învățat din criză că de mică cu succes nu poate fi introdusă prin regulamente. Lucrul acesta a fost arăsat de pașii făcuți de Troica și de alți pași. Nu există rețetă universală pentru a ne vindeca de criză. Soluția variază de la țară la țară. Fiecare țară este, are o situație specifică și trebuie să-și rezolve singură aceste probleme. Trebuie să întărim diversitatea și să o vedem ca pe o șansă și să nu avem o abordare centralizată și centralizantă. Ideea Uniunii, ideea aceasta este destul de îndoielnică, iar ideea introducerii unor sancțiuni a arătat cum această idee nu poate avea succes. Iar acum, în numele Comisiei, doamna comisar Malmström are cuvântul. Mulțumesc foarte mult uh, pentru această dezbatere. Referitor la productivitate, uh, care trebuie inclusă în tabloul de bord. Mecanismul de alertă include productivitatea ca un indicator auxiliar uh, și alți indicatori aferenți, precum uh, cercetare și investiții pentru cercetare și dezvoltare și așa mai departe. Uh, pe de altă parte, se ține seama și de costurile care au legătură cu productivitatea. Referitor la simetrie, Comisia a implementat uh, o simetrie inteligentă care ține seama de deficitele de cont curent și de surplusul uh, de cont curent. Însă uh, acestea nu sunt foarte diferite, de aceea pragul nu trebuie să fie în totalitate simetric. Am elaborat un întreg raport pe această temă pe care vă invit să îl consultați pentru a obține informații suplimentare legate de acest subiect foarte important. Așa cum uh, vă menționam mai devreme și așa cum uh, uh, consideră și Comisia, noi acordăm o mm, atenție maximă cooperării cu Parlamentul și Comisia nu a intenționat nicicum să ignore acest aspect. Uh, bineînțeles, uh, termenul este unul destul de strâns, însă explică faptul că activitatea tehnică în comisie a fost finalizată la mijlocul lunii noiembrie. Pe de altă parte, comisia are convingerea reală că Parlamentul și-a dat unda verde a priori. Comisia face toate eforturile uh, pentru a include acest indicator în raportul mecanismului de alertă. Ar fi regretabil să interpretăm interpretăm altfel aceste uh, rapoarte decât cu bună credință. Comisia asigură Parlamentul că în, uh, viitorii, în viitoarele modificări uh, se va ține cont de acest tablou de bord MIP. Și singura cultură valabilă este cea a cooperării reciproce și consolidării reciproce a credibilității instituțiilor noastre. În situația actuală în care supravegherea dezechilibrilor macroeconomice trebuie să fie uh, foarte eficientă și operațională, cu toții trebuie să avem o abordare constructivă la nivel interinstituțional. După cum știți probabil, uh, vicepreședintele Ren va veni um, la Comisia Econ uh, în perioada următoare și sunt sigură că va discuta în continuare cu dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult, doamna comisar Malmström. Acum, uh, stimați colegi, s-a încheiat dezbaterea. Avem o propunere de rezoluție în încheierea dezbaterii, iar votul va avea loc astăzi la ora 11.30. Se suspendă ședința până la începerea voturilor la 11.30.